Good afternoon, dear, uh, dear colleagues from uh, Libe and Econ. Bună ziua, dragi colegi de la Libe și Econ. Aș vrea să vă urez bun venit la această reuniune comună a Libe și Econ. După cum știți, președin, conferința președinților a decis că vom deci, discuta astăzi directiva împotriva spălării banilor și uh, regulamentul privind prevenirea utilizării sistemului financiar. Deci, comisiile noastre vor lucra împreună în toate etapele procedurii, conformitate cu regulile de procedură și aș vrea să o salut de aceea pe doamna Astrid Lunin, vicepreședintă a comisiei noastre partenere. Bună ziua! Da, mulțumesc foarte mult. Nu sunt președinta Econ, nici vicepreședintă, dar toți au dispărut și de aceea cel mai în vârstă membru trebuia să, să îi înlocuiască și să joace rolul de președinte. Sunt, uh, voi vorbi uh, franceză, sunt foarte bucuroasă să fiu aici în această funcție pentru că este un subiect extrem de important și interesant, prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și a capitalului și finanțării terorismului. Aș dori de asemenea să îi felicit pe cei patru raportori și coraportori pentru că au uh, avut această inițiativă și pentru că au pregătit aceste rapoarte importante, rapoarte foarte bune, care ne vor permite de asemenea să avansăm în acest dosar. Vreau să dau cuvântul imediat raportorului, domnul Carinț. Dumnealui are 5 minute pentru prezentarea sa, dar cred că mi-a spus, dacă nu mă înșel, că vrea 4,7 minute, vroia puțin mai puțin. Da, mulțumesc foarte bine, 4,5 e deja foarte bine pentru mine. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați colegi. Nu cred că cineva din această sală nu este de acord cu faptul că această directivă are un obiectiv foarte bun și anume unul care este susținut de către noi toți. elaborarea unei legislații în Uniunea Europeană pentru combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale uh, este necesară pentru ca aceste infracțiuni să fie din ce în ce mai dificile, pentru ca elementele criminale să poată să fie și infracționale să poată fi eliminate cât mai departe de aceste fluxuri. Aș vrea să vă spun de asemenea că acest dosar a fost uh, de la început foarte interesant. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Sargentini, co-raportor, pentru că am avut uh, o sarcină foarte interesantă de înaintarea unui raport care vine din două comisii din Parlamentul European, dar și din două partide sau grupuri politice diferite din Parlamentul European. Suntem conștienți că atunci când membrii din două grupuri diferite tratează același subiect, există și perspective diferite despre ceea ce este poate de subliniat într-un raport. Și noi am petrecut foarte mult timp discutând despre acest subiect și am înaintat uh, acest rezultat la care am fost de acord cu toții. Cred eu că a fost o, um, o procedură foarte interesantă. Am reușit să economisim destul de mult timp pentru că o mare parte a discuției a avut deja loc și în multe puncte pot spune că am găsit un compromis foarte bun. Aș vrea să abordez mai multe subiecte și sper ca și cealaltă raportoare să facă același lucru. În primul rând, primul lucru pe care l-am introdus, care nu era parte din propunerea comisiei, este informația despre beneficiarii reali. Aceasta, cred eu, este o informație necesară în combaterea spălării banilor, pentru că în Uniunea Europeană ar fi foarte bine, ar fi necesar să avem un registru comercial de exemplu, care să, fie, uh, să dea aceste informații despre proprietate, despre informații despre beneficiar În statul din care vin eu, în Letonia, avem, după cum știți, un sistem uh, prin internet public prin care se uh, poate vedea cine este proprietarul fiecarei companii, dar sigur că dacă scrie că John Cutare are 49% din companie și o altă uh, Uh, companie din altă țară are 51%, nu știm exact de fapt cine este în spatele celor 51%, pentru că celălalt stat membru s-ar putea să nu dețină această informație pe niciun registru public și deci s-ar putea să nu existe nici să nu fie foarte clar nici pentru statul membru respectiv. Ideea ar fi de aceea să deschidem aceste registre și să le interacționăm astfel încât uh, autoritățile fiscale care, sau poliția care are interes să afle aceste date sau orice altă instanță care trebuie să vadă cine este în spatele unei companii să poate să facă acest lucru pentru ca să se asigure că toate tranzacțiile sunt corecte și transparente și că s-au plătit uh, impozitele acolo unde trebuiau să fie plătite. Dezbaterea pe care am purtat-o până acum nu se referea la scopul acestui registru, adică dacă sau nu trebuie să fie creat, ci mai degrabă despre nivelul de transparență pe care să-l garanteze. Un nivel de transparență cu care eu mă simt uh, în siguranță este unul prin care entitățile respective pot să obțină informațiile acestea. Apoi, statele membre, fiecare la rândul lor, pot să decidă dacă doresc ca aceste informații să fie publice sau nu. Ideea este că, din punct de vedere al evaziunii fiscale, este mai bine ca acele entități care au nevoie de accesul la aceste informații să poată să o facă, dar nu este neapărat nevoie de o transparență totală, ci mai degrabă aceasta ar putea avea un efect de scandal, în sensul că s-ar crește riscul de infracțiune, fiind dat că s-ar putea obține aceste informații prea ușor și victimele potențiale sunt mai expuse decât în alt caz. Persoanele expuse politic sunt un al doilea punct important din acest raport. Ceea ce am încercat noi să facem este să cerem o listă care să fie înaintată de către statele membre ca să știm cine sunt persoanele expuse din punct de vedere politic. Comisia însă are nevoie de un coordonator și am avut discuție cu, o discuție cu comisarul care înțeleg că are câteva rezerve în legătură cu aceste propuneri, însă nu cred că există o altă variantă prin care să se coordoneze o listă unică și aceasta ar putea ajuta, deci în eforturile noastre. Un alt punct, de a riscului, de asemenea un punct foarte important pentru combaterea spălării de bani, să facem eforturi acolo unde există un risc și nu neapărat să se bifeze căsuțe, ci mai degrabă să ne uităm la care sunt zonele de risc, care sunt problemele pe care le cunosc statele membre, iar Comisia este cea care ar trebui să fie însărcinată cu cu chestiunile și evaluarea riscului la nivel transnațional. O altă problemă legată de protecția datelor este de asemenea un punct pe care am avut mai multe discuții între noi, noi cei doi uh, coraportori, adică Cu siguranță această legislație trebuie să creeze o siguranță pentru comunitatea de afaceri. Scopul acestei directive este combaterea infracțiunilor și uh, protecția datelor trebuie să fie acoperită și de alte directive, ceea ce se întâmplă deja. De fapt, este un produs derivat al acestei directive și ceea ce am înaintat noi acum este o referință foarte, de, de, foarte des facem referire la alte directive în care se mai vorbește de protecția datelor. Dar eu cred personal că nu ar trebui să facilităm calea infractorilor pentru ca, uh, către aceste infracțiuni. Deci ceea ce am înaintat noi, cred eu, este un compromis destul de echilibrat și sper ca toată lumea să fie de acord cu aceste propuneri pe care le-am făcut, mai ales în legătură cu abordarea generală a raportului. Sigur că am putea dezbate eventual câteva puncte, precum cât de deschise trebuie să fie făcute publice aceste informații, cât de transparentă să fie furnizată informația, dar nu cred că există un dubiu despre faptul că aceste registre comerciale sunt absolut necesare. Cam atât, cred că mi-am folosit mai mult decât 4,5 minute, îmi pare rău că am depășit cu mai mult chiar și sper că puteți să fiți de acord cu ceea ce am spus. Sunt foarte interesat să văd părerile celorlalți. Mulțumesc foarte mult, domnule Carinț. Și acum doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu o să vorbesc olandeză, dacă îmi permiteți. Chiar Adinaur, colegul meu și coraportor, domnul Carins, a prezentat mai multe aspecte interesante despre raportul nostru. O parte din aceste aspecte vreau să le mai uh, nuanțez, dacă se poate, mai ales din perspectiva mea. În primul rând, registrul com- comercial interconectat, care oferă informații despre operatorii economici. Până acum nu este o propunere a comisiei aceasta. Comisia a propus tocmai că întreprinderile singure să ofere informația despre proprietarii uh, și acționarii acestor întreprinderi. Însă noi considerăm că această abordare nu este foarte bună pentru că aceasta ar însemna că lupul e patnic la oi și deci cred că e mai bine de, să avem un registru independent. Eu aș vrea să fie un registru public în același timp. De asemenea, uh, Vreau să vă spun că voi înainta amendamente în acest sens. Cred că este foarte important ca prin jurnaliști și prin organizații non-guvernamentale să putem verifica cine posedă ce. Deci, dacă nu am face atâtea secrete și secretoșenie în legătură cu ce venituri are fiecare sau ce um, capital, atunci am putea să distingem mult mai bine și ce uh, ce face fiecare, care sunt hobby-urile fiecăruia și cu cine are contacte. De aceea eu propun uh, un registru public, iar Kofi Annan, fostul secretar general al ONU, ne spune că este un lucru foarte bun. Deci cred că avem aici o susținere importantă. Un al doilea aspect uh, este legat de protecția datelor. Dacă un sistem uh, este modificat și dacă trece de la o abordare mai închisă către una de risc, de evaluare de risc, atunci trebuie să vedem uh, care este și părerea Comisiei Libe. Pentru că atunci când facem uh, o analiză de risc, o evaluare de risc, atunci avem uh, trebuie să căutăm în primul rând un punct de plecare pentru o abordare sistemică. Nu e vorba numai de organizații și persoane aici, ci e vorba mai ales de ceea ce bănuim noi că se găsește în spatele unor uh, entități uh, economice. Și este foarte bine să se garanteze de aceea o protecție a datelor foarte bună. Iată de ce vrem noi ca informațiile să fie colectate de la utilizatori, de la clienți și um, am lăsat o marjă de manevră pentru intervenția unei autorități de protecție a datelor adică un funcționar care după aceea acționează în calitatea funcției sale să vadă dacă totul a fost gestionat cum trebuie. Noi așa ne imaginăm să se întâmple lucrurile. Un client care nu dorește sau nu poate să beneficieze de un serviciu trebuie să fie informat uh, dacă nu poate fi uh, să beneficieze, trebuie să fie informat de ce. Și el poate să ceară informații la Autoritatea de Protecție a Datelor pentru ca să afle de ce i-a fost refuzată cererea. Ce mi se pare foarte important este că atunci când îi uh, detectăm pe infractor și când îi uh, acuzăm, trebuie să aibă loc și un proces care să ducă la un rezultat. Însă acest proces nu poate să aibă loc decât dacă am gestionat bine și protecția datelor, pentru că altfel toată lumea poate să, să se sustragă și destul de ușor din acuzații din cauza protecției datelor. În legătură cu personalitățile expuse politic, nu suntem numai noi acestea, deputații europeni, dar și deputații naționali. Și întrebarea e cum să întocmim o astfel de listă. Există o întreprindere britanică, WorkCheck, care face, întocmește astfel de liste pe care suntem și noi, de exemplu. Însă nu vreau să se gestioneze această problemă comercial în Europa, ci altfel. Domnul uh, Carins și cu mine de aceea propunem ca în fiecare stat membru european să existe un responsabil pentru lista de VIP-uri uh, naționale și Comisia să aibă o funcție de umbrelă asupra acestor coordonatori și să coordoneze toate listele existente pentru a vedea cine este pus și cine este scos de pe listă la nivel național. Nu înseamnă neapărat că trebuie să știm cine sunt uh, membrii familiei uh, sau uh, prietenii unui proprietar sau mai știu personalități din Senegal, ci important este să avem totuși o soluție de bază pentru problema de cheie. Încercăm deci să detectăm spălarea de bani. Aceasta înseamnă că trebuie să punem mâna pe infractori, însă există și efecte secundare negative, pentru că dacă uh, Facem o procedură prea complicată pentru transferul de fonduri pentru țări precum Somalia, de exemplu. O să fie dificil pentru că se vor găsi alte căi pentru ca să se transfere aceste fonduri și diaspora atunci nu va mai folosi instrumentele legale, ci va folosi instrumentele ilegale. Acum câțiva ani am avut o foamete, a avut loc o foamete uh, groaznică în Somalia și se trimiteau foarte multe fonduri pentru ca respectivii să poată să cumpere alimente. ONU a trebuit să intervină și să reglementeze spălarea de bani în acest caz și uh, să uh, adapteze și regulile pentru finanțarea terorismului pentru ca să poată fi făcute aceste transferuri de fonduri. Trebuie deci să avem grijă ca astfel de transferuri să poată să rămână posibile și să nu se creeze bănci din umbră care să poată să uh, creeze, lucreze paralel. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul raportorilor din umbră din ambele comisii care sunt prezente, prezent și doresc să intervină și o să urmăm lista grupurilor, mai întâi uh, membrii Econ, după aceea Libe. Cred că ar fi bine dacă ați reuși, ideal, să vorbiți cam două minute, pentru ca să putem să avem destul timp dar cred că este, este destul, nu? Deci dau cuvântul mai întâi domnului Enger, care este shadow la LIBE, raportor din umbră. Merci, <coughs> Kinga, um, et merci aux deux rapporteurs pour leur... Uh, mulțumesc, Kinga, și mulțumesc celor doi raportori pentru explicațiile lor preliminare. Am uh, urmărit și eu voi continua uh, linia pe care a început-o colegul meu, uh, Karin. Sau acum să începem cu informațiile despre proprietarii beneficiarilor. Trebuie să spun că acest registru nu reprezintă decât o continuare a practicilor curente care um, stipulează că autoritățile vizate, indiferent de mm, ce este în joc, să poată să controleze lucrurile. Mi se pare că e logic și are sens. Dar uh, insist că aici trebuie să fie vorba de autorități să fie vorba de instituții interesate, vizate de subiectul nostru de discuție. Nu văd niciun motiv, dar absolut niciunul, pentru care noi ar trebui să dăm oricui posibilitatea de a identifica beneficiarul um, unui transfer economic, dar pentru că îi se pare interesant, așa, din punct de vedere al cercetării. Eu vin dintr-o jurisdicție, nu este singura, care uh, Um, în cadrul dreptului um, um, pentru societăți, cunoaște și uh, sistemul uh, la purtător. Dacă avem un astfel de sistem, să determinăm cine este beneficiarul economic al unei uh, anumite acțiuni este practic imposibil. Tocmai acesta este motivul pentru care există aceste acțiuni la purtător. Acum, dacă vi se pare că nu e bun sistemul acesta, Bun, înțeleg, dar acestea există chiar în mai multe jurisdicții ale Uniunii. Deci dacă am creat obstacole în um, cazul acestor uh, societăți, mi s-ar părea absolut nerezonabil, exagerat, nejustificat. Aș dori să fie posibil ca autoritățile vizate să, po să poată să traseze, să identifice beneficiarul uh, economic prin toate mijloacele simple și clare la dispoziția lor și nimeni altcineva să nu uh, poată să facă aceste cercetări uh, din proprie inițiativă. Acest lucru nu mi se pare justificat. Acum că despre persoanele expuse politic. Știți că această logică de a avea un tratament uh, special nu are nimic de a face cu faptul că e vorba de persoane care sunt angajate în politică, ci este legat de faptul că, este, că aceștia sunt oameni care ar putea să fie expuși la unor încercări de corupție. La mine în țară, chiar și un consilier local și familia acestuia, soția și, și așa mai departe, chiar și un consilier comunal, local, poate să fie considerat, este considerat persoană expusă politic, ceea ce pentru noi aici nu are niciun fel de logică, pentru că respectiva, persoană nu are o competență care să-l facă interesant din punct de vedere al încercărilor de corupție. Însă, un uh, director al unei întreprinderi sau un director al unui port sau eu mai știu ce altă uh, astfel de entitate poate să fie uh, subiectul unei tentative de um, Uh, corupție. Și aș dori să ținem cont de acest lucru în vederea următoarelor amendamente care să, reg să reglementeze mai bine lucrurile. Ce e interesant din punct de vedere al acestui uh, act legislativ. Eu am uh, personal um, prieteni care sunt consilieri comunali ale căror soții trebuie să se justifice atunci când, de exemplu, vor să deschidă un cont în bancă. Mi se pare un pic exagerată această situație. Și acum câteva cuvinte despre riscuri. Evaluarea riscurilor, într-adevăr, este necesară, se cere, dar există și aici câteva dispoziții exagerate. Să considerăm că, de exemplu, orice fel de no, joc de noroc, să spunem, online sau eu mai știu de care, pariurile, uh, colegii anglosaxoni, de exemplu, sunt foarte uh, amatori la curse de care sau mai știu eu ce, e bine, acestea, um, cum că aceste situații ar fi mari ocazii de a face spălare de bani, eu nu prea sunt de acord cu această teorie. Eu aș sugera ca statele membre să se ocupe de astfel de situații dacă într-adevăr apar riscuri și în final, uh, în ceea ce privește protecția datelor, sistemul pe care l-au urmat coraportorii uh, și anume că nu e vorba de o legislație specifică și să facem asta pe cale uh, de transfer, de mm, trimitere către forurile avizate, mi se pare că este ok. Poate că mi-a luat un pic mult, îmi cer scuze, vă mulțumesc. Doamna președintă, mulțumim foarte mult, uh, foarte interesant, foarte clar de asemenea. Dau acum uh, cuvântul raportorului din umbră de la Comisia Econ, domnul Peter Simon, Um, care este astăzi reprezentată doamna Clever. Mulțumesc. Într-adevăr, colegul meu uh, Peter Simon își cere scuze că nu poate să fie astăzi prezent, să-și facă prezentarea pentru că avea alte angajamente. Însă, Salut uh, proiectul de raport comun și mulțumesc ambilor raportori pentru activitatea făcută. E mulțumit să vadă că unele dintre preocupările pe care le-a ridicat în cadrul uh, pregătirii avizului Econ din această vară au fost uh, înaintate. Dumnealui a depus atunci niște amendamente împreună cu mine. Acestea se regăsesc așadar în acest nou proiect de raport. Uh, și aici se, se referă mai ales uh, de lipsa unei evaluări comune a riscului la nivel european, care lipsa din uh, inițiativa Comie, apoi uh, um, trimiterile la aceste registre interconectate la nivel european și uh, la oferirea de informații cu privire la proprietarii beneficiarilor. Într-o piață comună, într-o oarecare măsură, există un fel de uh, numitor comun în ceea ce privește spălarea banilor și așa. Uh, această evaluare a riscului de către Comisie ar trebui să fie făcută um, în interval de un an uh, de la intrarea în vigoare a acestei directive și uh, aceste noi informații ar trebui să fie după aceea um, transmise și statelor membre. Apoi, în ceea ce privește informațiile despre proprietarii beneficiarilor, acestea sunt esențiale nu doar în spălarea banilor, ci și în ceea ce privește evaziunea uh, fiscală și frauda fiscală proprietarul beneficiarului trebuie să fie clar identificat și inclus în uh, registrele comerciale ale statelor membre, nu doar în listele de companii, dar, uh, nu doar cele uh, cotate la bursă, dar orice tip de companii. Chiar și pentru tipuri de companii cum ar fi trusturile. Aceste informații trebuie să fie actualizate și să fie puse la dispoziție printr-un fel de platformă europeană. După părerea lui Peter, propunerea Comisiei nu a reflectat uh, abordarea bazată pe risc în uh, proporție generală și ar uh, sugera și niște amendamente la această um, abordare. Însă, în anumite state membre, Poate că statele membre au deja niște norme pentru um, evaluarea unor riscuri, cum ar fi uh, uh plățile obligatorii prin cont uh, bancar, nu uh, direct la ghișeu pentru anumite praguri. Uh, în astfel de situații, statele membre ar trebui uh, Uh, nu doar să poată permite o diligență mai simplificată, ci și să aducă niște excepții pentru anumite mm, eh, activități sau pentru anumite entități. Acest lucru ar permite o concentrare mai degrabă pe riscuri. Însă, astfel de excepții trebuie să fie justificate și Comisia trebuie să fie informată pe măsură ce se întâmplă astfel de lucruri. Dar se pare că, în ciuda dispozițiilor, se pare că există totuși spălare de bani destul de mare și uh, comisia ar așadar să se uh, să examineze modul în care este implementată uh, legislația în statele membre și în acest sens este important ca statele membre să trimită anual comisiei informații cu privire la etapele pe care le-au făcut pentru a identifica accesul și um, pentru care au, prin, prin care au încercat să Um, Uh, limiteze riscurile de spălare a banilor. Peter o să depună niște amendamente în funcție de această comunicare, în um, conformitate cu această comunicare. Vă mulțumesc. Now, uh, Mrs. Boscurt, from a uh, shadow. Mulțumim. Acum doamna Boscourt, care este raportor din umbră pentru Live. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, felicitări raportorilor pentru acest uh, proiect de raport. În ceea ce privește registrele comerciale, mi se pare că aceasta este um, o etapă foarte bună în uh, legislația noastră. Sprijinim pe deplin uh, ideea aceasta a unor uh, registre publice. Este foarte important ca acestea să fie cât se poate de transparente, să fie puse la dispoziția publicului. Am văzut că există diverse opinii în legătură cu nivelul lor de uh, publicare, dar um, grupul SND consideră că acestea trebuie să fie cât se poate de transparente. De asemenea, am vrea să uh, reasă clar faptul că există un echilibru bun între protecția datelor, protecția vieții private și, desigur, necesitatea de a combate spălarea banilor. De asemenea, considerăm că e foarte bine că în raport uh, se menționează faptul că aceste fiuri, aceste unități de informații financiare, ar trebui să aibă suficient de multe resurse financiare și de personal. Mi se pare că acest lucru este um, foarte important. Și aș avea și o întrebare de adresat raportorilor în ceea ce privește aceste infracțiuni fiscale. Ce reprezintă acestea exact? Cum sunt definite ele? Pentru că definițiile diferă de la un stat la altul. Nu avem o definiție uniformă, așa că dacă le menționăm pe acestea, atunci cum ne asigurăm că va exista o armonizare a conceptului? Și încă un aspect asupra care m-am aplicat și eu destul de mult în trecut, mă, mă refer aici la pariurile online, la aranjarea meciurilor. Ei bine, mi se pare că ar trebui să ținem cont și de rolul sportului în acest context. Pentru că s-au făcut foarte multe aranjări de meciuri și acestea au fost folosite în scopul spălării de bani. E adevărat că acesta este un domeniu nou în ceea ce privește legislația europeană. Sunt de acord, dar și poate tocmai de aceea că s-a abuzat uh, atât de mult în acest domeniu. Tocmai de aceea ar trebui să ne concentrăm atenția pe uh, acest domeniu. Și, în final, aș avea adresat o întrebare raportorilor. Am uh, văzut că s-a făcut um, de către Comisie o referire la cooperarea cu Europol, iar acest lucru a fost eliminat din uh, um, propunerea dumneavoastră. Lucru destul de ciudat, având în vedere faptul că Europol în acest moment lucrează împreună cu aceste fiuri în combaterea spălării de bani. Asta am avut eu de spus. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum cred că ar trebui să dau cuvântul domnului raportor din umbră, din partea ALDE, domnul Torvalds, dar nu-l văd în sală. Nu știu dacă cineva îl locuiește pe domnul Torvalds. Nu. Atunci, doamna Gal, nu, nici uh, raportorul din partea LIBE, domnul Watson, nu văd că este în sală, atunci îi dau eu cuvântul domnului Gigold pentru Comisia Econ. Domnul, domnului este raportor din umbră pentru versi. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. Aș vrea să subliniez la această directivă că suntem pentru registre publice. Domnule Carinț, credem că nu este cea mai bună idee ca acest lucru să fie în mâinile statelor membre, pentru că asta ar însemna să existe o adevărată concurență între diversele sisteme de reglementare. Și ați văzut la ce s-a ajuns în Statele Unite cu așa ceva, pentru că registrele societăților sunt foarte diferite și după aceea se fac înregistrări în Nevada, în Delaware sau, mă rog, unde standardele sunt mai scăzute. De ce avem nevoie de standarde comune pe piața unică. Și în mediul afacerilor e absolut normal. Dacă ai legătură cu o companie, trebuie să știi cu cine ai de-a face. Dacă ai de, de gând să ai o relație cu o persoană, trebuie să știi despre cine e vorba. Și pentru companii e cu atât mai important da. Și pentru fundații, de asemenea, este important să ai un nivel de încredere ridicat. Această informație ar trebui să fie disponibilă. Este bine de aceea că Lituania are un astfel de aranjament, există și alte țări care o au, dar n-ar trebui să existe o concurență la nivelul reglementărilor. Pe de altă parte, se pune problema ce informație se include în aceste registre. Noi propusesem mai multe amendamente în acest sens. Elementul crucial însă, și cred că acesta n-a fost încă dezbătut astăzi aici, când e vorba de legislația contra spălării de bani, important nu este să îmbunătățești legislația, ci felul în care ea se aplică. Chiar uh, luna aceasta am fost uh, vizitat de sindicate din uh, partea instituțiilor polițienești din mai multe țări și mi s-a spus că este foarte greu de implementat această legislație. Așa că nu e de ajuns să întărim legislația, pentru că putem construi o întreagă bibliotecă cu legislație europeană, dar Europa trebuie să se asigure să nu mai ajungem la cazuri precum uh, cel al Ciprului. Deci să ne asigurăm că legislația este cu adevărat implementată. Bineînțeles că există și proceduri la nivel internațional pentru aceasta, dar și Europa trebuie să fie prezentă și să facă ce trebuie, așa cum am făcut-o când am avut scandaluri, de exemplu, cu alimentele, unde am făcut controle la nivel transfrontalier. Dar cu o chestiune atât de puțin controlabilă cum sunt banii, trebuie să ne asigurăm cu atât mai mult că implementarea se face concret și că nu avem doar o legislație care să fie tradusă în nu știu câte limbi. Mulțumesc și acum domnul Kirchhoff din partea LIBE. Mulțumesc, doamnă președintă. După cum știți, sunt raportor pentru cel de-al doilea element al dezbaterii noastre comune de astăzi, așa că voi păstra câteva comentarii pentru un pic mai târziu. Aș vrea în primul rând să mulțumesc doamnei Sargentini din partea LIBE pentru ce a făcut la acest raport. Din punctul de vedere al ECR, susținem abordarea generală și cred că obiectivele noastre sunt comune. Aș face doar câteva comentarii și vorbesc aici și în numele lui Ivo Strejcic, care este raportor din umbră din partea ECON. În ceea ce privește persoanele expuse din punct de vedere politic, noi susținem o referință clară în ceea ce privește datele personale pentru identificarea acestor persoane, dar nu susținem eliminarea referințelor uh, la părinți, parteneri sau copii. Dorim o abordare cu evaluarea riscurilor pentru relațiile acestor persoane, pentru că de multe ori cei corupți își folosesc familia tocmai pentru a avea astfel de activități. Iată de ce e important ca acești clienți să fie identificați de către companii specializate de evaluare a riscurilor. Nu dorim să urmărim în mod special membrii familiei acestor persoane, dar e important ca în directive să existe o referință foarte clară la această posibilitate. În ceea ce privește beneficiarul real și notificarea care trebuie făcută în 30 de zile, avem nevoie de o marșă de flexibilitate pentru a face controlele asupra companiilor și pentru a permite acestora să identifice într-adevăr beneficiarul real. De aceea este nevoie de flexibilitate. Dorim să se dezbată mai mult uh, alineatul referitor la secretism și paradisuri fiscale, de asemenea problema secretismului intra în interiorul companiilor și problema paradisurilor fiscale, care a fost definită de altfel și în alte dosare, după cum știți. Așa că trebuie să fim foarte atenți când includem această chestiune în această a patra directivă pentru a nu intra în contradicție cu alte elemente legislative. Se cere companiilor să notifice atunci când e nevoie, dar trebuie să vedem dacă acest proces este practic sau dacă nu reprezintă un obstacol în plus. Statele membre ar trebui să asigure ca acele unități fiu să fie independente și să facă rapoarte necesare în legătură cu activitățile suspecte. Pentru că faptul că nu există feedback este adevărată întărire a activității acestor firme. Voi reveni cu comentarii suplimentare la raportul următor. Important este că trebuie să se implementeze obiectivele directivei, avem nevoie de o evaluare de risc și statele membre ar trebui să excludă domeniile care au un risc căzut. În sfârșit, aș spune că aceste soluții sunt rezonabile și ușor de implementat pentru uh, companiile medii pentru IMM-uri, pentru că de multe ori e vorba aici de a-i prinde pe adevărații criminali și nu de a face viața mai grea pentru oamenii obișnuiți. Și sper să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut la directivele anterioare asupra spălării banilor, pentru că atunci utilizam acest instrument tocmai pentru a obstaculiza viața multor consumatori din punctul meu de vedere, ar trebui să țină cont și de prezumția de nevinovăție ceea ce nu se aplică întotdeauna aici, și există și o altă prezumție, și anume că nu trebuie să existe obstacole atât de mari decât dacă acestea sunt justificate de o nevoie de protecție generală. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportorul din umbră din partea GUE, domnul Clute, dar nu-l văd în sală, nu știu dacă este reprezentat de cineva, nu? Doamna Gal, atunci dumneavoastră trebuie să numiți acum domnul Denis de Young, de asemenea din partea GUE. Nu este în sală, dar nu știu dacă îl înlocuiește cineva. Nu. Am terminat cu raportorii din umbră și dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Martin? Martin Frol. Vă rog să mă scuzați, pentru că nu era bine notat numele. Sunteți prezent, așa este? Da, vă mulțumesc. Mulțumesc, nicio problemă cu numele, doamnă președintă, știu despre cine e vorba și voi continua intervenția mea în engleză. Pentru că am obiceiul să lucrez în engleză la acest dosar. În primul rând vreau să mulțumesc din suflet raportorilor și raportorilor din umbră, pentru că considerăm că s-a ajuns la un text interesant, bun și încurajator și sunt convins că el va fi îmbunătățit uh, în lucrările aceste, acestor comisii. Cele patru chestiuni mm, care au fost prezentate aici de către cei doi raportori sunt probabil cele mai uh, relevante în acest proiect de rezoluție și vom discuta și pe viitor în legătură cu aspectele mai tehnice, bineînțeles, alături de Consiliul de statele membre. În ceea ce privește registrul pentru beneficiarii reali, a existat multă activitate în acest sens la nivel internațional, G20, Regatul Unit, G8, toate aceste grupuri s-au centrat pe această problematică și la Consiliu și cred că se dorește foarte mare claritate. Comisia n-a venit încă cu o propunere. Noi am propus-o în al treilea pas care trebuie să se facă în ceea ce privește informația referitoare la beneficiarul real și anume obligația companiilor de a ști cine este acest beneficiar real. Și s-a făcut referință deja la companiile care au o structură mai complicată, cu mai multe niveluri. Și nu este vorba de faptul că această informație este uh, accesibilă sau nu. Problema sunt tocmai aceste straturi suprapuse în companiile mai complexe. Deci o putem face dacă doriți. N-am ajuns încă atât de departe pentru a ajunge la al doilea pas, pentru că noi considerăm că această obligație este deja um, aplicată într-un al doilea pas pentru statele membre care doresc să facă această informație accesibilă. Și ținând cont de ultimele evenimente și dezbaterile de la Consiliu, Comisia, bineînțeles, este deschisă pentru îmbunătățirea taxului și pentru a ne îndrepta către o obligație pentru statele membre, astfel încât să existe un registru central de înregistrare a datelor și să permită accesul la acestea. Bineînțeles că este o dezbatere foarte complexă, întinsă, în ce măsură această informație trebuie să fie publică sau nu, și este interesant de văzut încotro ne vom îndrepta, dar noi rămânem în continuare deschiși pentru aceste idei. Aș adăuga și un alt element aici, problema protecției datelor, pentru că vorbim de date cu caracter personal, persoane care ar avea informații în legătură cu proprietățile lor și care ar putea deveni accesibile. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru, dar Problema nu este din punctul nostru de vedere. Știm foarte bine că Comisia Libe este foarte competentă și dumneavoastră ne veți ajuta pentru a lua o decizie bună. Referitor la problema persoanelor expuse politic, există standarde internaționale și această referință este destul de extinsă și nu cred că este nevoie să trecem la un nivel mai local. Vom vedea dacă se va ajunge până la membrii consiliilor locale, dar e clar că această referință include, de exemplu, primarii, primarii marilor orașe, de exemplu, care sunt supuși acestor riscuri de corupție. Și există și o altă problemă în legătură cu lista care trebuie actualizată și care include un număr foarte mare și de multe ori persoane la nivel local care sunt expuse riscului cor corupției. Cred că aceasta n-ar fi o problemă dacă persoana respectivă dorește să-și deschidă un cont, dar ar fi o problemă dacă se dorește centralizarea acestor date la nivelul unui stat membru sau și mai mult la nivelul Comisiei. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, când e vorba de idei care au consecințe atât de mari, atât de extinse, pentru a avea, de exemplu, o listă la nivel european, care, bineînțeles, ar trebui să fie în permanență actualizată. Cel de-al patrulea element, evaluarea riscurilor. Și aici trebuie să fim conștienți de ultimele evenimente din partea statelor membre ni se cere comisiei să ne implicăm mai mult și, bineînțeles, noi încercăm să facem tot ce putem cu instrumentele de care dispunem până acum. E nevoie de o coordonare între statele membre, dar noi avem expertiza necesară, persoane care știu ce se întâmplă la fața locului și cunosc riscurile reale. Vom vedea însă cum vom organiza și acest proces. Aș vrea să vă atrag atenția să fim oarecum precauți uh, și să nu fim prea ambițioși din punctul de vedere al termenelor, pentru că evaluarea riscurilor nu este o sarcină ușoară. Și la nivel internațional există probleme, există state unde s-au luat deja măsuri, dar în multe alte state nu s-a început nimic și la nivelul comisiei avem și noi experiență în acest domeniu, așa că dacă dorim să facem lucrurile bine, avem nevoie de tot timpul necesar și după aceea vom veni cu propuneri de evaluare a riscurilor și la nivelul UE pentru acele probleme care afectează întreaga piață internă. Și peste 2 ani, pentru că aceasta este perioada de implementare, deci dacă propunem un termen de 2 ani, cred că este un termen realist. Dacă am dorit să scurtăm acest termen la doar un an, un an nu înseamnă aproape nimic, așa că uh, nu ne va permite să facem prea mult, deci să fim atenți. Protecția datelor. Evaluarea generală care a făcut Comisia de altfel să propună directiva așa cum v-a fost propusă era aceea de a nu introduce un regim specific, ci să asigure implementarea legislației existente. Se pare că această atitudine este coerentă cu cea a raportorilor și salutăm această poziție. E clar că există ocazii sau instanțe în care trebuie să fim atenți cum se implementează acest lucru. Vom lucra în cooperare cu raportorii și cu deputații pentru a îmbunătăți această parte legislativă. Și încerc să parcurg notițele mele să văd dacă mai am ceva de comentat, foarte pe scurt. S-a vorbit și despre derogări pentru anumiți furnizori de servicii sau activități și acest lucru nu este contemplat la nivelul standardelor internaționale pe care noi dorim să le îndeplinim, să avem uh, derogări pentru anumiți clienți, dar lucrurile sunt în continuă mișcare, deci vom fi coerenți în funcție de evaluarea riscurilor însă nu trebuie renunțat la acel nivel de diligență necesară, trebuie să țină cont de evaluarea riscurilor, dar o derogare foarte clară uh, de la aplicarea acestor cerințe de informații referitoare la beneficiar, cred că uh, nu este foarte bună. Poate în cazuri extreme, dar oricum ar trebui să fim foarte atenți. Pentru că în ceea ce privește anumite activități, poate ar trebui să fim mai deschiși pentru o excludere parțială sau totală. Suntem dispuși să analizăm cu dumneavoastră care ar fi aceste sectoare de activitate și să vedem care este informația necesară atunci când evaluarea riscului ne arată că este vorba despre un risc scăzut. În ceea ce privește resursele și uh, necesitatea lor pentru fiu, și aici suntem de acord cu dumneavoastră, cooperarea cu Europolul. Pot să vă spun că temeiul juridic al acestei directive ne face să fim foarte atenți în ceea ce privește cooperarea în chestiunile penale. Iată de ce referința la Europol trebuie văzută cu ochi critici. Asta nu înseamnă însă că trebuie să lăsăm deoparte Europolul și că n-ar trebui să fie utilizat din punctul de vedere al cooperării, dar ar putea reprezenta o problemă pentru noi din punct de vedere al legalității și al temeiului juridic pe care l-am stabilit. Suntem de acord cu ceea ce a spus domnul Cărcăf, și anume că avem nevoie de proporționalitate și că nu dorim un instrument prea împovărător, în special pentru IMM-uri și pentru micile companii. De aceea am introdus prevederi foarte clare care determină acest criteriu al proporționalității, în special pentru IMM-uri. Și sperăm să fie îmbunătățit și mai mult textul pe viitor. Iată, cred că m-am uh, încadrat în cele 5 minute și dacă am depășit un pic, vă rog să mă scuzați, am dorit să fiu coerent. Mulțumesc și acum dau cuvântul celorlalți membri ai comisiilor care doresc să intervină. Doamna Gomes este pe listă, doamna Luling, și dacă nu mai dorește nimeni altcineva, atunci dau cuvântul domnei Gomes. Vă rog. Cooperating. Mulțumesc foarte mult. Am uh, colaborat cu procurorii portughezi într-un caz de corupție în legătură cu vânzarea de submarine germane către Portugalia. În acest proces ne-am uitat mai întâi la implicarea băncilor uh, care au fost uh, parte din această tranzacție și uitându-ne pe internet Înțeleg, de fapt, de ce cetățenii sunt uh, temptați, pentru că acest sistem este chiar făcut pentru corupție, pentru spălare de bani, uh, este invită la uh, spălarea de bani și de aceea directiva aceasta este absolut esențială. Sunt de acord de aceea cu ceea ce au spus antevorbitorii mei. E nevoie de un registru public pentru, despre companii și despre beneficiari și proprietari. Nu trebuie să lăsăm sistemul să rămână așa, pentru că sistemul este făcut ca să fie abuzat pentru ca să, fie, uh, să se facă evaziune fiscală, corupție și uh, spălare de bani. În ceea ce privește persoanele expuse politic, bineînțeles că primarii și uh, consilierii locali trebuie să fie incluși, indiferent de situație. Există foarte multe ocazii, chiar dacă oamenii sunt corupți. Deci trebuie să fie incluși în orice caz. Apoi, cred că trebuie să ținem cont și de faptul că instanțele de supraveghere, precum băncile centrale, nu pot să aibă în consiliile lor de administrație persoane care se află în conflict de interese cu băncile pe care le supraveghează. Este cazul țării mele, Portugalia. Poate că o să spuneți că Portugalia dacă ar fi fost uh, supravegheată, ar fi fost poate mai, uh, ar fi ajuns mai departe, de fapt. Noi în Angola suntem cunoscuți ca uh, spălătoria. Probabil că se știe de ce, pentru că țara mea, uh, ca și alții, de fapt, sunt folosiți pentru aceste scopuri. Dar să nu uităm că Portugalia este și o țară în care din cele 20 de companii listate public în, la bursă, uh, 19 nu au o companie uh, mamă, ci sunt, uh, sunt din Portugalia, șai, multe din Olanda, două din, din uh, Elveția și așa mai departe. Numai una singură este bazată chiar în Portugalia. Uh, dar de ce? Pentru că au sediile în altă jurisdicție, chiar în Uniunea Europeană sau în Olanda, de exemplu. Aceasta le permite să plătească și mai puține taxe și în același timp pot să și ascundă profiturile pe care le fac în Angola, Mozambic, în Brazilia, în China sau unde doriți. Și, bineînțeles, și portughezii nu sunt ei primii care au inventat acest sistem. Asta face toată lumea. Deci probabil că ne am fi sperat că odată cu Troica evadarea fiscală și frauda fiscală să fie combătută, dar nu se întâmplă deloc așa. Știți că în 2012 și, de fapt, în cadrul bugetului actual, există din nou o excepție uh, pentru amnestiere a celor care evadează fiscal uh, fondurile. Și chiar și în, uh, s-au găsit în Elveția, de exemplu, 4 miliarde de euro în numele companiilor și persoanelor fizice portugheze. Ele au fost amnestiate, au trebuit să plătească doar 7,5% din aceste fonduri. Um, noi plătim ca deputați peste 54% din, uh, de taxe, dar numai o parte din aceste sume ar trebui să fie impozabile și nu a trebuit repatriate sumele, nici măcar nu s-au pus întrebări despre original, sumelor. Aceasta este ceea ce se întâmplă cu Troica și mă întreb ce face Comisia în acest context, pentru că BCE-ul și Comisia sunt membri în Troica. Există o mică contradicție între ceea ce s-a făcut prin această directivă și ceea ce se face în practică atunci când uh, se constată așa ceva, când de fapt uh, aceasta ar fi trebuit să fie într-un proces de corectare a ceea ce se întâmplă. Aș vrea de asemenea să spun că nu este destul să năsprești legea pentru că e nevoie de o cooperare cu Europolul și cu Interpolul, sunt esențiale. Avem nevoie și să ne asigurăm că autoritățile noastre ne oferă uh, instrumentele pentru ca autoritățile de investigare să poată să meargă cu un pas înainte a infractorilor, ceea ce nu este cazul acum, și în final și aceasta necesită, bineînțeles, și o mai bună cooperare la nivel judiciar, adică la nivelul magistraților, în cadrul Uniunii Europene și, în acest caz, se, mă refer la uh, vânzarea submarinelor germane în Portugalia. Uh, procurorii au așteptat ani de zile pentru a primi documentația care uh, ar fi trebuit să fie aferentă acestei vânzări din Germania. Mulțumesc, doamna Gomez. Are cuvântul acum doamna Luling. Mulțumesc uh, foarte mult. O să intervin numai în numele Comisiei Econ și Mon Comisiei Economice și Monetare, așadar, așa cum face și președinta noastră foarte des, nu este anormal să iau cuvântul. Aș vrea să vă spun, după ce am ascultat ce a spus reprezentantul Comisiei, că pentru o dată, da, cu o floare nu se face primăvară, în fine, pentru o dată, comisia mi se pare că a fost mai rezonabilă în propunerea sa inițială decât ceea ce avem acum pe masa negocierilor. Aș vrea să subscriu și eu la ceea ce a spus domnul uh, reprezentant al comisiei în legătură cu prudența și cu principiul de proporționalitate. Am ascultat cu multă grijă cele spuse de către doamna raportor, co-raportor Sargentini în legătură cu registrul și dumneavoastră a spus că trebuie protejați cetățenii și că cetățenii ar trebui să poată să primească informații despre tot, tot ce doresc, dar și ONG-urile și jurnaliștii și așa mai departe. Eu, în calitate de cetățean, mă simt totuși destul de puțin protejată atunci când un astfel de registru care dă informații despre veniturile mele este deschis pentru toți jurnaliștii, ONG-urile, toți jurnaliștii cu intenții nu neapărat binevoitoare și știm că există mulți din aceștia. Am înțeles foarte bine că se încearcă uh, inter, împiedicarea faptului că unii vând uh, date, numai că dacă faceți ce ați propus dumneavoastră, atunci nimeni nu mai poate să mai uh, știe ce se întâmplă cu datele care sunt accesibile tuturor. Deci eu cred că ar trebui totuși să respectăm uh, în oarecare măsură sfera privată a cetățenilor și cred că ceea ce s-a propus dacă dorim să facem un astfel de registru, este ca el trebuie să fie accesibil autorităților, dar nu accesibil public. Pentru ce vecinul meu trebuie să știe cât uh, avere uh, dețin, cum am obținut-o și ce am făcut cu ea. Eu zic că mergem prea departe aici cu transparența și mi se pare un pic cam ciudat din partea verzilor care sunt uh, tot timpul foarte activi când e vorba de protecția cetățenilor să ajungem chiar până aici. Eu zic că acum mai, mai degrabă le expun pe cetățean cu astfel de măsuri. Eu zic că nu este necesar să ajungem așa de departe și că ar trebui să rămânem într-un cadru de proporționalitate în acest domeniu. Dar sunt sigură că raportorul uh, sau doamna raportor îmi va răspunde la această întrebare. Mulțumesc, doamnă Luling, și acum vreau să dau cuvântul înapoi celor doi raportori și coraportori, dar de data aceasta voi fi foarte strictă cu timpul. Vă rog frumos să răspundeți la ceea ce s-a discutat. Mai întâi domnul Carinț și după aceea doamna Sargentini. Domnul Carinț, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-ați făcut tuturor. Mă bucur foarte mult că o să vină și amendamente din partea dumneavoastră care vor putea să rezume într-o manieră concisă toate argumentele care au fost prezentate aici astăzi. Aș vrea să încerc să răspund la o întrebare care s-a pus în legătură cu infracțiunea fiscală. Un răspuns pe scurt. Dacă cineva dorește o definiție mai bună, eu sunt gata să văd care este propunerea dumneavoastră de definiție ameliorată. Ar trebui, deci, în legătură cu întrebarea Europol, în legătură cu articolul 54, eu cred că Aici se pune problema temeiului juridic. Aceasta este o chestiune care nu a fost eliminată din cauza unui moft, ci din temei juridic. Dar dacă credeți că trebuie să mai analizăm această situație, facem așa. În legătură acum cu cele patru uh, probleme protecția persoanelor uh, politice și așa mai departe, protecția beneficiarilor. Sunt de acord că e nevoie de un astfel de registru. Toată lumea este de acord cu aceasta, dar deschiderea acestui registru este încă o chestiune de dezbătut și din cauza chestiunii protecției datelor sau din cauza dreptului la sfera privată. Cred că ar trebui cu toții să ținem cont de această problemă, dar nu neapărat să o tratăm emoțional, să ne gândim la efectele pe termen lung și să ne gândim că ceea ce necesităm noi în Europa este să avem investiții și joburi noi, locuri de muncă. Cei care investesc au o alegere de făcut între unde să investească aceste fonduri. Deci, dacă e să creeze locul de muncă sau o, o întreprindere, este o opțiune. Altă opțiune este să cumpere acțiuni de la o întreprindere mare, Siemens sau altă companie americană, de exemplu, și să încerci să-ți sporești veniturile așa. A treia opțiune este să cumperi uh, tablouri sau alte valori durabile, aur și așa mai departe și să încerc să le duc la licitație. Dar um, întrebarea care se pune este dacă vrem ca veniturile, averea noastră să fie publică, avere care este investită în companii, atunci s-ar putea ca oamenii să nu mai creeze locuri de muncă, ci își vor pune averile undeva unde nu este atât de vizibil. Eu zic că este serioasă, este serioasă problema aici, ar trebui să considerăm aceasta uh, cu seriozitate în lupta noastră pentru combaterea spălării de bani o să mergem atât de departe încât sute de mii de persoane cu venituri mijlocii vor uh, investi în altă parte, măcar o parte din averile lor, pentru că o parte este accesibilă de către vecini sau de către presă. Și nu cred că cineva care dorește să propună așa o legislație s-a gândit la asta. Eu zic că însă nu prinzi în astfel de plase numai peștii pe care îi vrei, ci și peștii pe care nu îi vrei. Și deci ar trebui să considerăm de două, trei ori aceste argumente înainte să ajungem la o concluzie. Dar oricum mă bucur foarte mult de dezbaterile pe care le vom mai avea cu raportorii din umbră și de amendamentele pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Carims, doamna Sargentini. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Văd că colega mea, Emine Boscurt, a plecat, dar uh, aș vrea totuși să-i răspund la întrebare în ceea ce privește infracțiunile fiscale, așa numitele tax crime. Din păcate, nu există o definiție în proiectul acesta de raport. Uh, pentru că pentru a avea o definiție ar fi nevoie de un alt temei juridic. Băncile și instituțiile financiare trebuie însă să respecte lista de infracțiuni uh, internaționale. Un schimb uh, automat de informații între autoritățile fiscale ar fi cu siguranță o variantă bună de combatere a uh, evaziunii fiscale, dar am avea nevoie de alte instrumente juridice. Un uh, registru al uh, comercial al proprietarilor de firme ar fi o variantă bună care ar putea însă să fie deschis, uh, ar permite să abordăm să abordăm așadar chestiunea um, proprietarilor și deci a posibilității de a spala bani. Eu sunt pentru o deschidere totală. Apoi s-a mai vorbit și despre colaborarea cu Europol. Noi considerăm în continuare că Europolul joacă un rol foarte important la analiza de risc, dar am Europolul ca atare și despre aceasta s-a discutat deja de ceva vreme la Libe despre cum ar putea fi gestionate lucrurile în colaborarea cu Europol, dar totuși la Europol nu poate nimeni să oblige pe nimeni să ofere informații dacă nu există un proces. Există un departament financiar la Europol, dar care este un departament separat, un fel de birou central pentru toate celelalte birouri care se ocupă de aceasta. Însă nu există un fiu pentru, um, pentru dreptul penal. S-a discutat că trebuie o interconectare mai bună între aceste oficii și Cred că ar trebui să fie mult mai simplu să se schimbe datele cu Europol, să se transmită datele. Rolul Europolului este deci foarte complex, iar Europolul nu poate decât să intervină decât atunci când datele de la birourile centrale sunt, au fost transmise instanțelor și atunci de aceea am scos acest, acest pasaj din text. Încă câte ceva despre registre și despre listele de persoane expuse politic. Comisia spune că lista persoanelor PEP trebuie este foarte dificil de um, gestionat, deci cu persoanele expuse politic. Și în acest sens ar trebui să colaborăm cu companiile și nu să cumpărăm aceste liste de la companii. În legătură cu ceea ce a spus doamna Luling, eu cred că Aici aveți, de fapt, lista cu persoanele expuse politic uh, și registrul le-ați confundat cumva atunci când ați făcut remarca dumneavoastră. Mulțumesc. Bine, păi am terminat atunci dezbaterea pe acest prim uh, proiect de raport și acum o să abordăm al doilea proiect de raport, propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la informațiile care însoțesc uh, viramentele, transferurile de fonduri și raportor sunt doamna Cleva și domnul Kirkop. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi doamnei Cleva. Mulțumesc. După prezentarea acestei uh, prime, primul subiect, aș vrea să vă prezint acum uh, regulamentul cu privire la transferul de fonduri. Aș vrea să vă spun că aceste raport se apropie mai mult de competențele ECON. Eu voi prezenta cel puțin aspectele ECON și cealaltă parte a aspectelor libe o voi lăsa domnului Kirchhoff. Regulamentul și directiva, de fapt, tratează aceleași probleme. Trebuie să îmbunătățim transferurile de, transparența transferurilor de fonduri interne sau internaționale pentru ca autoritățile de lege să poată să verifice mai bine și mai ușor electronic aceste transferuri. Revizuirea acestei directive, acestui regulament, ca, și la fel ca și directiva, trebuie să gestioneze și problema internațională. Comisia încearcă să îmbunătățească trasabilitatea plăților și în același timp să se asigure că cadrul Uniunii Europene rămâne totuși uh, în armonie cu standardele internaționale din februarie anul trecut. cu așa numitul grup internațional de acțiune financiară. Așadar, cred că cele, una dintre cele mai importante cerințe în această revizuire este ca atât informația despre plătitor cât și despre beneficiar sunt acum necesare și trebuie să fie înregistrate. Sunt de acord că aceasta este calea corectă înainte și uh, autoritățile responsabile trebuie să primească aceste informații. Celălalt, cealaltă schimbare importantă într-o mișcare către o abordare de risc, eu o susțin această schimbare, însă trebuie să îmbunătățim anumite din punctele principale. Mă bucur că se poartă o discuție despre dimensiunea europeană a acestei abordări și că s-a discutat despre ea și într-o directivă, atât în reuniunile Consiliului, cât și, din cât am înțeles, cât și aici. Însă nu putem să avem doar informații incomplete ca singurul factor de suspiciune. Mai degrabă ar trebui să garantăm uh, că printr-o abordare eficientă bazată pe valoarea riscului, suntem capabili și să identificăm uh, transferuri suspi uh, suspicioase sau uh, dubioase și să acționăm. Aceasta se bazează atât pe transferurile în Uniunea Europeană cât și celelalte. În ceea ce privește funcționarea pieței interne, cerem deja mai puține cere mai puține informații detaliate. Apoi trebuie să mai reglementăm și rolul intermediarilor și ofertanților de servicii. O parte din recomandări se bazează pe diferența între cei care oferă servicii și intermediari și trebuie recunoscută această diferență. De aceea, în raportul nostru comun, am susținut faptul ca intermediarii să fie obligați să verifice informația care lipsește sau informația incompletă și să aibă o strategie pentru acest caz. Însă aceasta nu înseamnă că rolul și obligațiile lor trebuie să fie aceleași ca cele ale băncilor din care originează aceste tranzacții. Eu cred că Comisia și-a făcut bine datoria, mai ales în legătură cu lista sancțiunilor, care a fost înăsprită. Sunteți îngrijorată de monitorizarea și punerea în aplicare a sancțiunilor, mai ales atunci când e vorba de uh, ofertanții de servicii, prestatorii de servicii de plată din afara Uniunii. Uh, Aș fi vrut ca în următorii ani Comisia să ne raporteze despre implementarea acestor noi reguli. M-aș bucura dacă s-ar putea îmbunătăți și cooperarea cu autorităților naționale din afara Uniunii, care sunt responsabile cu investigații și cu sancțiuni în cazul încălcării dreptului. Bineînțeles că există marjă de manevră care să permită alinierea acestui text cu alte texte din domeniul serviciilor financiare, de exemplu, rolul EBA, Autorității Bancare Europene sau uh, rolul altor instanțe care impun sancțiuni. Cred că este important și să avem uh, și o colaborare bună cu cadrul de antispălare de bani. Se pot face însă daune foarte mari dacă sistemele financiare nu sunt protejate destul de bine de abuzurile teroriste și uh, cu natură infracțională. Sunt convinsă de aceea că trebuie să ne adoptăm și cadrul european la noile provocări, mai ales într-un timp de criză. Trebuie să ne asigurăm că activitățile infracționale nu ne mai intensifică și problemele pe care le avem deja și nu sunt o amenințare suplimentară la solidaritatea europeană și eforturile noastre pentru o bună recuperare și ieșire din criză. Vreau să mulțumesc încă o dată coraportarului meu, domnul Kirkop, pentru activitatea foarte bună și mă bucur foarte mult de colaborarea cu dumnealui atunci când va trebui să redactăm în săptămânile următoare amendamentele. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Cleva. And now Mr. Kirk. Mulțumesc, doamna Cleva, și acum domnul Kirkop. Well, thank you, Chairman, and I'll try not to be uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu repet lucrurile, pentru că deja multe dintre cele spuse de colega mea sunt perfect pertinente, am lucrat într-o colaborare strânsă. Aș vrea doar să subliniez câteva lucruri, așa din perspectiva libe. Din punctul meu de vedere, în trecut uh, am uh, redactat legislație multă um, chestiuni legate de spălare de bani, infracționalitate, corupție. Aici, la Parlament, dar și înainte, când eram uh, uh ministrul Regatul Unit, m-am ocupat de astfel de aspecte și trebuie să spun că de ani de zile, atât consumatorii cât și întreprinderile s-au confruntat cu probleme în aplicarea legislației uh, la care am participat și noi. Și vreau să vă spun că aceste lucruri m-au făcut să încerc să găsesc o abordare proporțională și eficientă în combaterea luptei împotriva spălării banilor și nu să creez niște poveri inutile pentru toată lumea. Susțin pe deplin o abordare pe bază de risc. Am fost foarte interesat să aud um, observațiile comisiei cu privire la um, raportul um, colegilor dinainte iar această abordare pe bază de risc ține cont de mai multe riscuri uh, referitoare la fiecare sector și subliniez acest lucru, fiecare sector, pentru că e vorba de mai multe sectoare care au o istorie de situații cu riscuri scăzute și acest lucru trebuie să fie ținut cont, de acest lucru trebuie să ține cont în aceste propuneri salut uh, ocazia de a participa la crearea unui răspuns, unei soluții solide pentru combaterea um, a pierderilor de miliarde de euro provocate de organizațiile infracționale și trebuie să fim și noi în conformitate cu normele GAFI. Spălarea de bani este activitatea infracțională cea mai păguboasă. Noi am mai dezbătut de um, traficul de ființe umane, de droguri, de arme, terorismul și dacă cel mai bună o manieră de a uh, Uh, combate aceste um, activități este să le tăiem sursele financiare. Înghețarea și confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni va diminua metodele de lucru ale infractorilor. Sperăm că astfel de măsuri vor fi uh, luate în considerare în acordurile de um, schimburi comerciale și sperăm că acest lucru uh, Uh, va fi um, preluat în continuare pentru că ne trebuie instrumentele uh, legislative pentru a combate astfel de brume. Nu o să mai merg și la capitolul uh, infracțiuni cibernetice, pentru că nu e relevant tocmai aici, dar nu trebuie să reamintesc nimănui costurile enorme care sunt provocate de astfel de infracționalitate. Um, organizațiile infracționale nu au niciun fel de um, respect pentru, uh, sau nu, nu țin cont deloc de frontiere și deși um, în uh, uh, Uniunea Europeană există um, legislație foarte strictă, dar aceasta nu funcționează întotdeauna. Cum am putea să ne îmbunătățim um, alcătuirea legislației? Mi se pare că dacă ne aliniem legislația cu normele GAFI și cu normele în ceea ce privește protecția datelor, atunci putem ajunge la o un rezultat uh, consistent. Așadar, pe scurt, unde trebuie să um, rezolvăm lucrurile. Să aplicăm acel prag de 1000 de euro de la articolul 4, cerințele de raportare de la consentul 6, mai multă diligență de la articolul 8, obligațiile în ceea ce privește um, intermediarii, prestatorii intermediari de servicii de, de plată și cooperarea cu autoritățile competente de la articolul 2. Trebuie să fim echilibrați, nu trebuie să punem poverne necesare și costisitoare pentru întreprinderile noastre, pentru entitățile noastre, pentru persoanele fizice, pentru că dacă facem acest lucru nu o să fie o legislație de succes. În ceea ce privește protecția datelor de articolul 16, o chestiune pe care am uh, tratat-o în raport și am consolidat propunerea um, Comisiei în acest sens, trebuie să avem niște restricții um, ale protecției care să fie în vigoare, pentru că e vorba de date sensibile, însă trebuie să ținem cont și de faptul că acest regulament se referă la prevenirea, prevenirea spălării banilor. Așadar, dacă există o nevoie logică ca unii oameni să aibă acces la date, bun, foarte bine, să aibă, dar pe de altă parte, trebuie să existe și măsurile de protecție adecvate și nu trebuie să avem situații în care întreprinderile să nu se poată conforma normelor din cauza uh, costurilor enorme referitoare la personal sau la um, costurilor legate de implicațiile fiscale. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună cu um, raportorii din umbră și cu um, colega mea. Sperăm să ajungem la un acord bun uh, care să nu repete uh, greșelile din trecut și să fie logic. Mulțumim foarte mult, domnule Kirchhoff. Trecem acum la raportorul din umbră. Dau cuvântul domnului nick truss care este raportorul din umbră din partea Comisiei ECON, din partea PP-ului. Iată că dumnealui este de față. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Proszę pozwolić, że będę mówił w moim narodowym języku, po polsku. Mulțumesc. Generalnie nie mam za... Doamnă președinte, o voi vorbi în limba maternă, vă rog să vă puneți căștile. În mare, nu am niciun fel de problemă cu acest uh, proiect uh, de normă legislativă pregătită de către Comisie. Problema spălării banilor în uh, piața comună, în spațiul economic comun uh, pe care îl avem aici, are niște caracteristici specifice, așa că ar trebui să avem și niște mm, măsuri uniforme. În scopul prevenirii, înțeleg uh, de ce uh, unii oameni ar avea rețineri uh, în legătură cu stocarea datelor doar așa de scopul uh, prevenire, dar cred că uneori scopul scuză mijloacele. Lucrurile se schimbă foarte repede, tehnologiile moderne uh, tot apar și modifică situația și ne pot ajuta uh, dar pot uh, ajuta și organizațiile infracționale. Noi poate că ar trebui să folosim tocmai aceste tehnologii moderne pentru a da mai repede de urma infractorilor. Aș vrea să sugerez uh, câteva amendamente la acest uh, proiect de regulament. Trebuie să fim coerenți. Acest regulament trebuie să fie um, coerent cu alte acte normative la care lucrăm, cum ar fi uh, directiva privind serviciile de plată. Pe lângă chestiunile tehnice, cred că ar trebui să definim foarte clar ce înseamnă un transfer financiar, pentru că acest lucru nu a fost încă definit. Uh, sau uh, ce înseamnă ordinul de bid direct. Uh, e vorba de un transfer în sensul acestui regulament, pentru că în regulamentul de față transferul este definit ca o tranzacție inițiată de către plătitor. Încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez ar fi următorul. În zona unică de plată, care ne ușurează foarte mult lucrurile în domeniul um, trasabilității, poate că ar trebui să extindem domeniul în ceea ce privește simplificarea. Și mă voi referi aici la punctul 5.1. S-ar putea să ajungem la o situație în care va fi mai greu pentru bani să monitorizeze tranzacțiile care prezintă mm, un risc, care ar fi suspectate că ar duce la spălare de bani. Apoi, e nevoie de elemente de identificare um, în domeniul creditelor, dar s-ar putea să apară problema aici. Noi am sugerat să fie mai ușor să faci transferuri în, uh, în interiorul Uniunii Europene, însă, pe de altă parte, acest lucru uh, ar reduce la un uh, risc mai mare de spălare a banilor și poate că ar trebui să venim cu un amendament la 4.1 și la 4.2 să adăugăm acolo informații cu privire la persoana care inițiază transferul. Mai am și câteva comentarii Mm, cu care aș veni, dar care nu sunt neapărat ale mele proprii. Am mai vorbit cu bancheri și, ce să zic, uh, cred că trebuie să mai discutăm lucrurile. Pentru că unele diferențe pe care le-am făcut noi aici, unele dispoziții, uh, îngreunează activitatea băncilor nu știu dacă toate tranzacțiile ar trebui să fie considerate ca făcând parte din aceeași categorie. Uh, nu știu dacă ar trebui să facem trimitere aici la cele sub 1000 de euro. Și apoi, nu știu dacă nu cumva definiția acelor intermediari uh, nu cumva e prea largă ce le cerem acestora este să verifice autenticitatea informațiilor furnizate în cadrul transferului bancar. Dar mi se pare că e foarte mult pentru că aceștia nu beneficiază, de aceea, aceleași informații ca și prestatorii de servicii de plată. Ei nu cunosc toate detaliile um, cu privire la plătitor. Și încă un lucru. Vorbim de maximul prag de uh, Um, sancțiuni care ar fi 10% din um, uh, cifra de afaceri pe un an. Poate că ar trebui să ne gândim la, la faptul că în ceea ce privește sistemul de sancțiuni, cel mai, lucru, cel mai important lucru este proporționalitatea. 10% din cifra de afaceri s-ar putea să ducă uneori la prăbușirea unor bănci mai mici. Și poate că ar trebui să ne gândim de două ori înainte să introducem uh, un astfel de prag. Pragul ar trebui să fie proporțional la 10%, mi se pare cam uh, drastic. Mulțumesc! Doamna președinte, raportorul din umbră din partea Libe, domnul Melo, nu este de față. Aș, și doamna Boscu din partea SND a trebuit să plece. Nu văd nici pe doamna Sophie Inbelt, care este raportor din număr pentru Econ și Libe uh, din partea ALDE, dar îl văd pe domnul Gigold, care intervine în numele Comisiei Econ și care îi ține locul domnului Tavares. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să depunem câteva amendamente, dar, în general, sprijinim uh, linia pe care urmează raportul. Suntem de acord uh, cu multe dintre cele susținute de doamna Checu și de către domnul Kirkhope. Așadar, linia generală o susținem, însă am vrea să menționăm faptul că în ceea ce privește domeniul de aplicare și elementele de identificare unice, trebuie să ne asigurăm că acest lucru se referă atât la plătitor cât și la beneficiar și după aceea să ne asigurăm că nu există um, posibilități de ascundere a identității care să aibă niște structuri uh, corporative în spate. Vom veni cu amendamente așadar, dar cred că am depășit cu mult uh, timpul aici, așa că nu mai insist, o să vedeți detaliile mai târziu. Vă mulțumesc. Doamna președinte, doamna Sărgentine, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să-i felicit pe cei doi raportori și aș vrea să mulțumesc în special domnului Kirchhoff pentru limbajul foarte adecvat pe care l-a folosit și știu că ați încercat să vă asigurați că utilizarea datelor va fi limitată, că nu va fi utilizată în scopuri comerciale, de exemplu, lucru pe care îl apreciez. Voi analiza cu atenție și voi încerca din toate puterile să îmbunătățesc și acest uh, text, uh, poate în ceea ce privește um, autoritatea de protecție, pentru a ține cont și de elementele din propriul meu raport, dar vă mulțumesc foarte mult că ați acoperit acest domeniu atât de bine. Mulțumesc! Și acum ar trebui să ia cuvântul domnul Streșec, uh, raportorul din umbră din partea socialiștilor nu este, din partea GUE și alții care nici ei nu sunt prezenți. Pe de altă parte, comisia ne-a spus că nu dorește să intervină. Vreau să văd dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din sală. Se pare că nu. Atunci am să vă informez care sunt termenele de prezentare a amendamentelor. Este vorba de un termen destul de scurt, ținând cont de ambiția raportorilor de a avea votul în comisie în acest mandat. Dosarul a fost uh, tratat uh, pe o perioadă de 9 luni aici la Parlament, deci uh, cei care sunt interesați îl cunosc foarte bine și chiar dacă s-au depus deja amendamente în luna iulie, acele amendamente au fost uh, anulate pentru că s-a schimbat procedura și de aceea aceste amendamente trebuie depuse din nou și aceasta la cele două rapoarte până pe data de 5 decembrie la prânz. S-a înțeles Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Foarte bine, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă doresc o seară plăcută. Thank you, colleagues, and uh, I will ask... Uh... Mulțumesc, dragi colegi. Aș vrea să-i rog pe colegii de la Comisia Libe să rămână în sală, pentru că vom continua cu ședința Comisiei Libe. Bon, I yes, Dear colleague, let's continue. The situation of Continuăm, dragi colegi, cu punctul 18, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană 2012. Acesta este ultimul punct pe ordinea de zi. Domnul lui Michel este raportor. Raportul a fost prezentat pe 3 octombrie. Pe 5 noiembrie am avut organizată o audiere am avut reprezentanții instituțiilor europene, a Consiliului Europei, a societății civile și s-au prezentat 327 uh, de amendamente, așa că vom asculta acum poziția raportorului. Domnule Michel, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuția pe care și-au adus-o la acest raport. S-au prezentat 371 de amendamente și aceasta arată foarte clar importanța raportului pentru colegii noștri și importanța acordată protecției drepturilor fundamentale în UE. La momentul acesta primim traducerea amendamentelor Însă, din păcate, deocamdată doar versiunea în engleză este disponibilă, celelalte versiuni vor fi la dispoziția noastră în curând. După cum spuneam, am început deja să analizez amendamentele și să redactez amendamente de compromis care vor fi prezentate în următoarele zile. Față de amendamentele depuse, vreau să vă atrag atenția că am propus raportorilor uh, din umbră în jur de 70 de amendamente și aceasta ținând cont de faptul că textul a trebuit redus pentru a respecta criteriile parlamentare. Cu raportorii din umbră care au acceptat să cosemneze aceste amendamente, am primit și răspunsuri pozitive din partea GUE, verzilor și a socialiștilor. Nu însă din partea celorlalte grupuri politice și a celorlalți um, raportori din umbră. Am depus amendamente în legătură cu drepturile persoanelor LGBT, care sunt cosemnate de raportori din umbră și de membrii biroului intergrupului LGBT și salut acest fapt. Am depus amendamente și în legătură cu persoanele cu handicap și sper ca acestea să fie susținute de noi toți. Am văzut că și alți deputați, special s au prezentat amendamente și sper ca compromisurile să fie adoptate de colegii noștri am ținut cont și de avizul Comisiei de Ocupare în acest domeniu. Amendamentele s-au prezentat și în ceea ce privește egalitatea pentru femei și drepturile copiilor. Și aici avem un compromis în principiu între grupurile politice și putem să ținem cont și de avizul Comisiei FEM. Am de gând să propun compromisuri la toate alineatele unde s-au prezentat amendamente. În unele cazuri voi analiza amendamentele depuse și nu cred în principiu nu sunt probleme și sper să le pot susține. E vorba în special de propunerile referitoare la minorități, romii, alineatul 17, rasismul, xenofobia, antisemitismul, homofobia, alineatul 18, între altele. Acolo unde va fi posibil, voi propune compromisuri care să fie acceptate de o mare majoritate. Profit de ocazie pentru a spune că va fi greu, cred, ca toată lumea să fie mulțumită. Noi dorim să susținem lucrările Comisiei, a domnului Barroso și a doamnei Reding pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale în UE. Trebuie să recunoaștem faptul că avem nevoie de un mecanism obiectiv, neutru, nepolitizat, deci nou față de instrumentele de care dispunem în ziua de astăzi, pentru a ne asigura că în Uniunea Europeană uh, nu se adoptă standarde duble față de anumite state membre, așa cum s-au făcut critici de nenumărate ori către Parlamentul European. Acesta era numitorul comun de la care am plecat cu toții. Și doamna Bauer, doamna Mathieu și alți uh, colegi din partea PPE, doamna uh, Grabosca și alți colegi doresc să șteargă proiectul meu de raport și să uh, introducă textul următor, în ceea ce privește discursul referitor la starea Uniunii al domnului Barroso pe 11 septembrie 2013 și discursul doamnei Reding în legătură cu statul de drept, iată prin acest amendament și se spune, uh, ținând cont de scrisoarea ministrilor de afaceri interne în ceea ce privește mecanismele, toate acestea sunt referințe factuale, deci nu există o referință de conținut, iată se propune eliminarea. Sper să nu ne confruntăm aici cu o negare a realității, citând în plus discursuri ale unor membri ai PPE-ului, de fapt domnul Barroso și doamna Reding. Se vorbește și despre cooperarea cu Consiliul Europei, 3E, noul mecanism de protecție a drepturilor fundamentale, alineatul 4-5 pe aceeași temă, alineatul 6, dialogul între statele membre, 7, amendamentul, amendarea tratatului, um, încălcarea drepturilor fundamentale în Europa, 9, ordine publică și manifestații, 10, închisori secrete și CIA, drepturile LGBT, refugiați, uh, romi, slăbirea punctului 18 referitor la rasism, xenofobie, 21 transparență, libertate de circulație, justiție și în sfârșit 24 tabelul de bord. Iată, se cere eliminarea tuturor acestor puncte și atunci îmi pun întrebări în legătură cu poziția politică și nu numai atât, în legătură cu poziția politică a PP-ului și mă gândesc cum putem ajunge la un compromis într-o astfel de situație și o astfel de opoziție radicală față de textul pe care l-am prezentat eu. Dacă aceasta este poziția oficială și bine gândită a PPE-ului, cred că nu vom ajunge la un compromis la toate aceste aliniate pe care le-am menționat, pentru că nu sunt dispus să dau înapoi față de pozițiile exprimate. Dacă doriți să încercăm, bineînțeles, sunt dispus, nu mă opun, dar mi se pare destul de dificil. Rămân în continuare însă la, atenția, la, la dispoziția dumneavoastră, vom încerca să ajungem la compromisuri, dar va fi foarte greu și n-am avut probleme cu alte amendamente, de exemplu doamna Iaroca sau doamna Macovei din partea PP-ului care au prezentat alte amendamente, și amendamentele de compromis vor ține cont de acestea, dar uh, iată ce vreau să vă spun, doamnă președinte, și mă opresc aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doi colegi doresc să intervină, doamna Iaroca și doamna Zdanoca. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Într-adevăr, nu este ușor și multe din chestiunile care apar în ultimele dezbateri din ultimii ani în Parlamentul European în legătură cu drepturile fundamentale apar în raportul dumneavoastră și ați dat dovadă de faptul că țineți cont de ultimele tendințe. Iată, atunci când vorbiți despre aliniatul 7, este foarte important ca munca noastră și dezbaterile și dialogul instituțional să devină mult mai eficiente de dragul cetățenilor și pentru că în ultimele luni am urmărit documentele Parlamentului și ale Comisiei care țineau cont de niște studii comandate la nivelul mai multor agenții sau elaborate de anumite agenții, pot să vă spun că acum, înaintea alegerilor, drepturile omului sunt oarecum utilizate de către partide, de către grupurile de cercetare, de oameni de știință. Deci e foarte important ca raportul dumneavoastră să arate o poziție, să dea dovadă de o poziție neutră a chestiunilor pe care le dezbatem astăzi. Cred de aceea că dosarul acesta, tocmai în acest an aici la Parlament, este atât de important, tocmai pentru că ne așteaptă alegerile și ar trebui să nu ne dezamăgim alegătorii atunci când e vorba de drepturile fundamentale într-o perioadă de criză. Am văzut cu mulțumire că aveți un aliniat referitor la persoanele care se confruntă cu sărăcia extremă și, de asemenea, cu cei care suferă de discriminare și nu mă refer doar la rom, ci la toți cei care trăiesc într-o situație foarte asemănătoare cu a lor. Salut și faptul și știu că uh, Uh, domeniul de aplicare și obiectivele raportului nu ne permit să ne referim atât de mult la argumentele economice, dar dumneavoastră ați subliniat totuși faptul că e nevoie de acțiuni mai energice din partea statelor membre și a Comisiei în acest sens. Și aceasta ne lasă o portiță deschisă în acest raport pentru a ne asigura că banii europeni ajung acolo unde trebuie, în regiunile cele mai afectate de sărăcie și că aceste fonduri sunt utilizate în modul cel mai adecvat, incluzându-i pe cei mai săraci care sunt în centrul programelor de dezvoltare în UE și este esențială legătura pe care ați făcut-o între acest fenomen și tendința în creștere a rasismului, xenofobiei, homofob- homofobiei și a um, percepției negative a imigranților. Este important să facem presiuni asupra Comisiei și asupra Consiliului pentru a ne asigura că drepturile fundamentale sunt respectate, că solidaritatea se aplică atunci când e vorba de acțiunile economice și de dezvoltare care ne așteaptă în următoarele luni. Vă susținem în ceea ce privește interzicerea segregării romilor și a copiilor de romi în învățământ. Dorim să se înțeleagă și din partea Comisiei care este poziția noastră și știm că va veni un raport din partea Comisiei pe această temă, pentru că în ultimii 9 ani realitatea ne arată că procesul de segregare la nivel școlar nu s-a îmbunătățit. Iată de ce este atât de important să arătați cu claritate în raport ce așteptăm din partea Comisiei. Mulțumesc, doamna Iaroca. Mi s-a spus că domnul Kirchhoff va trebui să plece în curând, așa că am să-i dau cuvântul acum. Vă rog. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și îmi pare rău că ceea ce vreau eu să spun nu este neapărat foarte pozitiv, dar poate domnul Michel știe, spre deosebire de alți colegi din grupul lui, care este atitudinea grupului nostru. Aș vrea să spun destul de clar. Nu sunt nerecunoscător pentru că, în ciuda faptului că am primit uh, textul acesta în engleză, ceea ce este foarte bine pentru mine, mi-a permis să am timp să mă uit pe el. Totuși am un aviz negativ față de acest raport. Cred că este foarte dificil, și am spus-o deja de mai multe ori, ca, că Parlamentul European să fie și judecător și juriu în același timp și să stabilească care state membre, după părerea lui, au încălcat drepturile fundamentale și care nu noi, în calitate de, de grup, nu am înaintat amendamente pentru că, nu pentru că credem că raportul este perfect, ci din contră, opusul este mai degrabă valabil. Vroiam să dăm un amendament pentru ca să respingem raportul în integralitatea sa, dar fiind un raport din proprie inițiativă, nu se poate așa ceva. Din păcate, mi se pare inacceptabil anumite aspecte, mai ales mă deranjează foarte tare. În primul rând, amendamentul 119, 109, ca mecanismul de la Copenhaga nou să fie instaurat, nu putem să fim de acord cu aceasta. O 139, adoptarea unei proceduri de înghețare prin care statele membre, la cererea instituțiilor europene, pot să suspende adoptarea unor legi care ar putea încălca drepturile fundamentale. Aceasta arată totuși ceva în lipsă de respect pentru principiul de subsidiaritate și mi se pare foarte dificil de acceptat. Mă întreb de fapt și dacă este corect din punct de vedere legal. 233 nu cred că Parlamentul European are dreptul să interfereze în deciziile statelor membre pentru a impune serviciu militar cetățenilor, pedepsindu-i pe cei care încearcă să evite acest serviciu. Nu cred că noi suntem în poziție să-i judecăm pentru așa ceva și, în final, cred că acest raport a devenit, din păcate, așa cum se întâmplă cu unele rapoarte, un fel de pom de Crăciun sau mai degrabă un sac în care se bagă de toate pentru tot felul de îngrijorări și probleme pe care diferiți deputații vor să le, se elibereze de ele și probleme politice. Dar cred că există alte momente când ar putea să și le exprime. Aici, de exemplu, se vorbește și de Cipru și de Turcia și de sănătatea reproductivă și sexuală. Nu cred că au ce căuta aceste îngrijorări în acest raport. Uh, nu cred de asemenea că este corect sau rațional să folosim un raport din proprie inițiativă în, în acest fel. Și cred că, deși are destul de mult pondere în discuția pe care o purtăm despre drepturile fundamentale, felul în care este abuzat și felul în care a fost uh, utilizat, uh, așa cum am văzut-o și cu amendamentele de până acum, mi se pare regretabil și de aceea sunt foarte trist să vă spun și acesta este și ultimul <laughs> cuvânt din partea mea, doamnă președinte, în această după-amiază. Îmi cer scuze față de domnul Michel, care este într-adevăr uh, un artizan al uh, redactării rapoartelor, dar îmi pare rău să vă spun că ECR-ul nu va putea să susțină acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirchhoff, doamna Danoca. știu, mi s-a spus că pot să iau cuvântul acum. Speram ca și domnul Kirkhope să poată să mă asculte, dar oricum, noi respectăm dreptul să avem, uh, de a avea o opinie, însă dacă vrem să fim consecvenți, trebuie să respingem toate rapoartele de acest tip pe care le producem, de exemplu, în Comisia AFET, și pe care le votăm la fiecare sesiune la Strasbourg, mai ales joia, joia după amiază. Dacă vrem să învățăm lumea cum să se poarte în domeniul drepturilor omului, atunci trebuie să fim și noi perfecți, în primul rând. Și, din păcate, această subsidiaritate de care vorbeați dumneavoastră ne-a dus la situația în care de fapt, nu putem fi deloc perfecți, ci suntem uh, obligați să și arătăm că nu suntem perfecți. Nici nu există vreo altă posibilitate decât să arătăm ce facem. Grupul nostru a scris uh, o scrisoare președintelui Parlamentului cerând rapoarte de țară în ceea ce privește situația drepturilor omului în Uniunea Europeană. Și sunt foarte bucuroasă că, în fine, această abordare a primit susținere din partea altor grupuri politice și nu din partea ECR-ului, din câte am înțeles adineauri. Am înaintat uh, și amendamente și vorbesc aici în numele raportoarei uh, din umbră, doamna Lunacek, care însă nu a putut veni astăzi aici. Ulrike și Rui Tavares și cu mine am înaintat, deci, amendamente la raportul domnului Michel. Apreciem, într-adevăr, textul uh, raportului dumnealui. Suntem foarte recunoscători domnului Michel pentru că ați înaintat acest raport. Regretăm foarte mult faptul că nu am ajuns la un compromis pe care să-l putem discuta astăzi Dar, cu toate acestea, sperăm să putem continua munca pe acest raport uh, și pe viitor. Vreau să menționez care sunt amendamentele pe care le-am înaintat noi. Pentru articolul 3, considerăm că pentru a folosi pe deplin potențialul oferit de tratate este nevoie să cooperăm cu Consiliul Europei și să aderăm la Convenția Europeană. Vrem, de asemenea, să adaugăm ideea de pregătire a unor rapoarte comparative și de țară. Acesta este amendamentul nostru pentru un nou alineat la alineatul 3 și Ulrike Lunacek și Rui Tavares sunt de acord cu mine aici. Și apoi o recomandare specifică de țară pe politicile de drepturi fundamentale, care este o sarcină pentru toate statele membre. Consiliul ar putea de asemenea să susțină aceste amendamente și să vegheze asupra încălcării drepturilor omului. Acesta este citat din amendamentul nostru. Un alt punct la aliniatul 3 propunem să se dezvolte un mecanism de evaluare peer review cu, în colaborare cu forurile pentru protecția drepturilor omului și explicăm în amendament cum vedem această posibilitate. În legătură cu aliniatul 4, care vorbește de noul mecanism propus în aliniatul uh, dinainte despre drepturile fundamentale și valorile Uniunii la care se referă articolul 2 din tratat și Carta Drepturilor Fundamentale. Aici am vrea să adăugăm câteva idei despre cum ar trebui să funcționeze acest instrument, despre abordarea orizontală pe care a propus-o com Comisia, despre cazurile de urgență, coordonarea la nivel înalt politic, serviciile comisiei care trebuie să acționeze în aceste cazuri și o respectare a articolului 2 în ceea ce privește încălcarea acestor drepturi. Vrem să adăugăm și o frază la punctul F, care să precizeze ce înseamnă procedura de înghețare, Comisia trebuie să organizeze reuniuni la nivel tehnic cu serviciile statelor membre, fără să se neglijeze articolul 2 din nou din tratat, Am înaintat și câteva amendamente cu privire la implementarea eficientă a valorilor Uniunii, propunând un nou aliniat 6A. Un nou aliniat 15A cu privire la judecarea și arestarea persoanelor tinere obiecția față de serviciul militar și am mai menționat aceste probleme și în rapoartele anterioare, dar credem că trebuie menționate în continuare. Este o problemă destul de veche, cea legată de situații ca cea din țara mea, Estonia, o propunere care a apărut deja în rapoartele anterioare. Rezidenții uh, din țările terțe care uh, sunt apatrizi, dar sunt în statele membre ale Uniunii, trebuie să beneficieze de un anumit uh, regim special. Aliniatul 22A și nou paragraf aliniat, uh, aliniat 24, am făcut o propunere și aici dreptul uh, la acces, accesul la justiție. Acest text va fost supus atenției. Deci uh, sper, după cum spuneam înainte, să colaborăm în continuare și să implementăm aceste propuneri uh, cât mai repede și să obținem amendamente de compromis. Și încă o dată îi urez uh, mult succes domnului Michel pentru acest raport. Gânz. Mulțumesc, doamna Zanoca, doamna Gânz. Mulțumesc. Îmi pare rău că domnul Kirchhoff a trebuit să plece. pentru că aș fi putut să-mi exprim uh, opinia, care probabil nu este o surpriză pentru dumnealui, este foarte diferită de opinia dumnealui la acest raport, dar sunt sigură că vom putea să continuăm și discuțiile noastre pe marginea amendamentelor de compromis. În legătură cu acest raport din proprie inițiativă, am discutat de mai multe ori uh, faptul că noi, instituțiile UE și UE în general, suntem foarte eficienți atunci când trebuie să ne protejăm regulile economice și financiare dar suntem mult mai puțin eficienți atunci când e vorba de valorile noastre fundamentale. Ceea ce apreciez în deoseb la acest raport este că lui Michel încearcă să continue o inițiativă care fusese deja inițiată în raportul Tavares, pentru care avem și propunerea Comisiei de a avea o comunicare pe această temă. Vorbește deci de dezvoltarea necesară a unor măsuri și instrumente pentru a proteja valorile fundamentale, statul de drept și uh, alte valori uh, de drepturile omului care sunt acum în pericol. Criza mm, face și ea erodează și aceste valori. Există din ce în ce mai multe partide extremiste care pun la îndoială aceste valori și vedem din ce în ce mai multe partide de centru care urmează aceste tendințe. Cred de aceea că este foarte urgent să acționăm și ceea ce consider eu că este una din cele mai uh, înfricoșătoare parți ale acestui raport este că domnul Michel încearcă să facă o listă a oportunităților noastre în cadrul tratatelor recente, deci ceea ce putem să facem de acum încolo și ce modificări ale tratatului ar fi necesare pe viitor. Deci ce ar trebui să pregătim ca modificări ale tratatului, care nu sunt deloc lucruri simple în momentul de față. Deci, pe lângă mai multe aspecte importante, eu cred că acesta este unul din cele mai importante aspecte ale, ale raportului și sper că va avea o majoritate de susținere destul de mare. Sunt de acord și cu um, problemele legate de romi, cu discriminarea, homofobia din ce în ce mai prezentă și am înaintat și eu amendamente pe această temă. Însă eu cred că pe lângă acest tip de amendamente trebuie să încercăm să păstrăm mesajul cheie al acestui raport de inițiativă, sperând să găsim o majoritate pentru el. Vă mulțumesc! Gia. Mulțumesc, doamna Gânț, doamna Vergia. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întârziere, așa încât n-am mai putut asculta raportorul. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând raportorului pentru felul în care și-a pregătit acest raport, asociind foarte mult în, în această procedură raportorii din umbră. Deci cred că am putut spune că suntem de acord pe anumită logică care a fost uh, și uh, logica raportorului de la început. Cred că avem într-adevăr o problemă de filozofie în ceea ce privește abordarea drepturilor fundamentale. Această diferență se înăsprește, am senzația. Logica tratatului de la Lisabona și uh, vă spun încă o dată că eu am fost împotrivă, dar în fine lăsăm la o parte. Cercăm să facem ce putem mai bine cu ceea ce avem. Uh, eu am considerat o greșeală că s-a integrat Carta Drepturilor Fundamentale pe acest subiect care discutăm astăzi. Ori suntem de acord cu o logică de integrare a drepturilor fundamentale și încercăm să vedem cum putem să avansăm cât mai mult în domeniu, și cred că asta este ceea ce încercăm noi să facem aici de la începutul legislaturii, mai ales pe baza unui prim raport care a fost redactat în acest sens, raportul dumneavoastră, doamnă Gal sau facem totul pentru a nu mai avansa în acest uh, domeniu. Deci, oricum, vedem cele două idei care, de fapt, se aud în, aceste, în această comisie și se vede și după numărul impresionant de amendamente care a fost depus de anumite grupuri politice. Eu sunt uh, pentru punerea în aplicare a drepturilor fundamentale și aceasta dacă se poate, aducând o viziune universală a Declarației Drepturilor uh, Universale și Convenția Drepturilor Omului, pentru că trebuie să amintim că majoritatea statelor membre au aderat la această convenție. Cred că mulți nu mai sunt de acord cu această logică. Eu continui să gândesc în acești parametri, mai ales pentru că consider că este urgent să intervenim pe o serie de subiecte, mai ales subiectele la care, la aceste subiecte am încercat să depun un număr destul de mare de amendamente. Și aceasta deoarece doresc să combat uh, exacerbarea fenomenelor de rasism și xenofobie și să lupt împotriva discriminării care reapare la suprafață, zic eu, acum de curând. Am insistat și asupra aderării la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru că cred că, după ce am ascultat discuțiile la începutul legislaturii, la începutul acestei reuniuni, e o chestiune de câteva săptămâni, la începutul mandatului, îmi cer scuze, și acum suntem la sfârșitul mandatului și nu s-a mișcat nimic, ba chiar lucrurile s-au blocat. Așadar, se pare că există o mare dificultate în ceea ce privește ratificarea Convenției Drepturilor Omului de către Uniunea Europeană. Există o bătălie ideologică și aici se abordează și o problemă de generală de tratarea drepturilor fundamentale din păcate, mi se pare că nu facem prea multe progrese și un, locul Uniunii Europene în lume nu poate fi sporit cu astfel de atitudini. Sunt de acord cu doamna Zdanoca. Joi după amiază suntem câteodată foarte jenați atunci când trebuie să tratăm uh, subiecte de apărare a drepturilor omului, când știm exact că pe teritoriul Uniunii Europene aceste drepturi sunt încălcate, chiar dacă nu întotdeauna la fel de rău ca în altă parte. Mulțumesc! Monsieur Michel.